Seguimos con el orden del día y pasamos a las declaraciones del Consejo. Continuăm acum cu ordinea de zi. Trecem la declarațiile Consiliului și Comisiei, programul multianual 2010-2014 privind spațiul de libertate, securitate și justiție, programul de la Stockholm. Are cuvântul în numele Consiliului doamna Ast.